Chers collègues, la séance est reprise. Dragi colegi, reîncepem lucrările noastre cu comunicarea doamnei Eder Gatiazabal cu privire la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum știți, După cum știți, în acest an ă, s-a schimbat competența. Comisia ECON este competentă în, pe fond. Noi trebuie să întocmim ă, un aviz. Ă, la anul situația se va schimba. Deci, în orice caz, noi întocmim în acest an avizul și de aceea am hotărât să mă axez pe câteva idei, patru, respectiv, după cum știți, suntem foarte limitați în numărul de cuvinte uh, atunci când e vorba de avize și, în orice caz, eu mi-am propus să insist asupra uh, rolului uh, Băncii Europene de Investiții. Știți că există tot mai multe instrumente financiare și de aceea Banca Europeană de Investiții apare tot mai mult sau intervine în bugetul nostru. Bugetul este tot mai complex, cu o participare externă tot mai intensă și mă refer nu numai la Banca Europeană de Investiții, și, ci și la uh, noile instrumente financiare. E un subiect pe care l-am uh, mai menționat și în alte locuri, dar uh, în avizul meu subliniez că avem nevoie de informații mai clare, un acces mai bun la informații și mai ales la informații clare. Și aceasta nu numai pentru noi, ci și pentru cetățenii noștri. Pentru că astfel vom putea lua decizii legate de buget uh, în uh, cunoștință de cauză. Uh, cred că trebuie să dăm dovadă de consecvență atât pe conținut cât și în ceea ce privește calendarul și de aceea eu cred că planul Uniunii Europene în domeniul extern trebuie să fie analizat, trebuie să ne asigurăm că Uh, ne uh, coordonăm uh, activitatea cu Banca Europeană de Investiții în acest domeniu. Cred că trebuie să ne asigurăm că există o coordonare foarte strânsă între noi și Banca Europeană de Investiții pentru ca cu toții să ne axăm pe subiectele cele mai importante împreună și că nu lucrăm în mod necoordonat. Apoi trebuie să ne asigurăm că BEI are o politică fiscală um, cât se poate de acceptabilă și aici, mai ales în ceea ce privește strategia externă pentru fiscalitatea eficientă. Scopul e să ne asigurăm că tranzacțiile cu intermediarii uh, financiari care uh, sunt uh, pătate uh, de uh, scandaluri financiare care sunt înregistrate în paradisuri fiscale sau în uh, offshore-uri. Trebuie să ne asigurăm că toate aceste tranzacții sunt împiedicate. De aceea cred că BEI ar trebui să uh, își îmbunătățească felul în care transmite informațiile, tocmai pentru a ne uh, permite să împiedicăm astfel de tranzacții. Deci iată contribuția mea și aștept cu nerăbdare contribuțiile colegilor. Mulțumim pentru aceste idei pe care ni le-ați uh, prezentat uh, și care vor da naștere și la reacții. Vă rog, doamna Iaten Marchi. Mulțumesc. Vă rog uh, să vă puneți uh, căștile. Mă bucur să vă văd uh, cu toții. După vacanța de vară, aș dori să mulțumesc raportoarei pentru avizul său. Mi-au plăcut uh, ideile dumneavoastră și linia pe care ne-ați prezentat-o, dar aș dori totuși să fac câteva comentarii. Cred că Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de consecvență în acțiunile sale. Parlamentul European adoptă măsuri uh, în mod constant uh, pentru a împiedica activitatea paradisurilor fiscale și pentru a greuna existența lor și în acest context mie mi se pare foarte ciudat că Banca Europeană de Investiții continuă să financeze sau să acorde finanțare unor entități care sunt, uh, impla, uh, sunt uh, implicate în activități de tip paradis fiscal. E o, un subiect uh, îngrijorător mm, care ne îngrijorează nu numai pe noi, uh, ci și pe ombudsmanul european. Și există uh, motive foarte clare și din punct de vedere juridic să, care să ne permită să luăm măsuri concrete în acest domeniu. Un alt aspect la care se referea doamna Gartia Zabal îl reprezintă transparența. regulile legate de transparență și tratatele care sunt valabile pentru toate instituțiile necesită transparență și bună guvernanță din partea tuturor instituțiilor. Și din punctul meu de vedere ar trebui uh, să fie uh, inclusă aici și Banca Europeană de Investiții. Iar în acest context, mie mi se pare puțin ciudat faptul că Banca Europeană de Investiții deci că banca și-a uh, schimbat uh, toamna trecută regulile de transparență, fapt care i-a permis să uh, claseze tot mai multe documente ca fiind confidențiale, ceea ce contravine principiului transparenței la care banca ar trebui să se fie angajat. Ombudsmanul european a mai atras și atenția și asupra faptului că Banca Europeană de Investiții în trecut nu și-a respectat chiar propriile reguli de transparență. Iată un lucru care ar trebui să se schimbe. Având în vedere rolul tot mai important de care BEI se bucură și sumele de mari tot mai mari, Uh, pe care ea le acordă, trebuie să ne asigurăm că aceste reguli sunt uh, respectate și că se uh, îngreunează cooperarea cu paradiscurile fiscale. Președintele, da, într-adevăr, combaterea optimizării fiscale, așa paradisurilor fiscale, reprezintă un proiect minunat. Dar optimizarea fiscală există doar pentru că statele membre ale Uniunii Europene sunt idiote, suficient de idiote, spune președintele, ca să-și facă concurență unul uh, celuilalt. Când vom pune capăt acestei concurențe care are loc în interiorul Uniunii Europene? Cine mai dorește să ia cuvântul? Domnul Mureșan, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să îi mulțumesc uh, doamnei Gatia Zabal pentru acest aviz pe care l-a prezentat. Sunt de acord cu cele spuse, cu atât mai mult uh, cu cât instrumentele financiare pei uh, se multiplică, se uh, diversifică și deci coerența între aceste instrumente trebuie să fie asigurată. Deci trebuie să ne asigurăm că avem o abordare cuprinzătoare. E limpede că rolul BEI a crescut tot mai mult față de toate statele membre și acum, însă, constatăm că există uh, tot mai multe discrepanțe între uh, statele membre și implicarea BEI. De aceea cred că trebuie să analizăm cauzele. E vorba câteodată de că țări care au piețe financiare mai puțin uh, dezvoltate, care nu au uh, experiență în domeniul parteneriatelor public-privat, uh, țări în care lipsește informația și de aceea trebuie să ne asigurăm că BEI asistă toate statele membre și uh, pune la dispoziția statelor membre toate informațiile și expertiza de care au nevoie pentru ca ele să poată beneficia, să poată beneficia de pe urma finanțării BEI. Sigur că nu uh, uh, militez pentru concentrare geografică, nu departe de mine acest lucru, dar putem constata că nu există condiții egale pentru toată lumea, pur și simplu pentru că există țări care nu au legislație uh, cu privire la anumite instrumente financiare sau parteneriatele public-private, uh, deci ar trebui să uh, se rezolve aceste probleme. Uh, aș adresa o întrebare reprezentantului BEI, uh, îl rog dacă poate să-mi răspundă uh, Uh, inițiativa privind uh, reziliența uh, BEI se axează foarte mult pe vecinătatea sudică, pe țările din Balcan, dar nu suficient pe partea estică a Uniunii Europene. Și, din câte știu eu, Parlamentul în rapoarte, în rapoartele din ultimii ani, a subliniat faptul că vecinătatea estică este foarte importantă. Uitați-vă la ce se întâmplă în Ucraina. Trebuie să sprijinim reformele, evoluția în aceste țări și, din câte observ eu, inițiativa privind uh, reziliența BEI se axează doar pe țările din Balcani și pe vecinătatea sudică. Deci aș dori să mi se explice de ce. Dar, în orice caz, salut uh, pe ansamblu rolul tot mai important pe care Comisia noastră îl uh, joacă în monitorizarea activităților BEI. După cum știți, în trecut erau, era Comisia Econ competentă pe fond, ne-am Uh, lupta din răsputeri și președintele a jucat un rol foarte important pentru a ne asigura că Comisia de Bugete are un rol tot mai important în monitorizarea activității BEI. Cred că așa ar trebui să fie. Mulțumesc! Cine mai dorește să ia cuvântul? Cred că BEI uh, va uh, juca un rol tot mai important Comisia cu siguranță ne va face o nouă propunere pentru a crea un fond de investiții strategice, nu numai pentru Europa, ci și pentru Africa. Și deci trebuie să ne asigurăm că vorbim de o valoare specifică a BEI, o valoare adăugată specifică. Și că în aceste acțiuni nu are de câștigat doar BEI, ci că ea rămâne doar unealta unei politici și nu beneficiarul ei. Pentru concluzii, doamna Gartia Sabal, nu, domnule președinte, cu toții suntem de acord că pe aceeași lungime de undă, am putea spune, o să preiau amendamente, dacă vor fi depuse, pentru a finaliza, finaliza acest proiect de aviz. Președintele, amendamentele ar trebui să fie înaintate înainte de 20 de septembrie, ora 12. Comisia de bugete va vota în 10 sau 11 octombrie pe marginea proiectului de aviz, iar Comisia ECON va vota în 28 noiembrie. Sperăm ca votul la plenară să aibă loc în luna decembrie. Doamna Gatia Zabal, acum că am tratat punctul 14, poate ne puteți prezenta și punctul uh, următor, finanțarea mixtă a cooperării externe. Poate ne puteți prezenta poziția cu privire la raportul Comisiei către Consiliu și Parlament cu privire la platforma EUBEC, Platforma Uniunii Europene de Finanțare Mixtă a Cooperării Externe. Mulțumesc, domnule președinte. Nu e vorba de uh, părerea mea sau de poziția mea. Uh, doream să vă explic că coordonatorii au hotărât să invite Comisia Europeană să ne furnizeze informații. Am făcut acest lucru și în trecut. Și de fiecare dată când uh, dorim să aflăm informații despre această platformă și alte proiecte ale Comisiei, um, ne manifestăm și cred că este cu atât mai important în acest an, cu cât uh, Comisia Europeană a anunțat că va lansa uh, un nou plan de investiții. Știu că este încă în faza incipientă, dar aș dori ca Comisia Europeană să ne furnizeze câteva informații și de aceea uh, am considerat că e important să invităm Comisia Europeană să ne prezinte astăzi câteva informații în legătură acest nou plan de investiții. Uh, deci cred că e mult mai interesant uh, să-l ascultăm pe reprezentantul Comisiei decât să mă ascultați pe mine. Mulțumesc. Președintele, dăm curs dorinței dumneavoastră și do- deci dau cuvântul domnului reprezentantului Comisiei, domnului Preza. Dați cuvântul Comisiei, nu-i așa? Plana, spune președintele, de la DEFCO. Reprezintă DG ECFIN de la Comisie, având în vedere uh, această pre- prezentare, noi avem raportul care vizează perioada iulie până în decembrie 2015 Sigur că am înțeles că vă interesează informații mai uh, recente, dar aș dori să vă fac o prezentare preliminară a raportului și un coleg de-al meu, uh, directorul de la DigiDefco sau un alt coleg, vă vor explica planul uh, european, planul de investiții externe mai târziu. În ceea ce privește calendarul, pentru că raportul încă nu a fost uh, adoptat pentru această perioadă, aș dori să vă prezint uh, puțin contextul general. Poate că vă reamintiți prima versiune a acestui raport. E vorba de o, un raport al Comisiei către Consiliul și Parlamentul European referitor la activitățile platformei UE de finanțare mixtă a cooperării externe. În 2012, la cererea Parlamentului European și a Consiliului a fost creat un grup de experți. Am uh, publicat primul raport în luna aprilie am explicat acest lucru la Parlament în aprilie anul trecut. Poate că mulți dintre dumneavoastră vă amintiți acest lucru. În orice caz, această platformă europeană de cooperare externă în domeniul dezvoltării a fost înființată pentru a uh, optimiza acordarea de granturi, uh, mai ales în domeniul uh, acțiunii externe, și Uh, e domeniul de activitate al acestui grup de experți, care s-a întâlnit uh, în luna august, din luna august până decembrie 2015. Comisia Europeană a uh, prezidat acest grup, care este format și din experți din Uh, statele membre, de la Serviciul de Acțiune Externă și uh, alți experți ca observatori. Comisia furnizează și secretariatul, asigură comunicarea și coordonarea. Acest grup s-a întâlnit uh, de patru ori în perioada respectivă pentru a discuta activitatea tehnică, 17 decembrie, 24 iunie, 2015, 2 octombrie 2015 și 6 noiembrie 2015. Activitatea tehnică a fost uh, desfășurată de către uh, serviciile competente de la Comisie, dar și de către experți din statele membre și de la Parlamentul European. Două grupuri uh, tehnice au fost înființate, unul care vizează mobilizarea resurselor din sectorul privat și celălalt combaterea schimbărilor climatice. Fiecare a întocmit un raport și a organizat o reuniune tehnică de follow-up Următoarele Următorul raport, sau de fapt raportul actual, uh, vizează aceste, uh, această finanțare mică, care reprezintă, mixtă, care reprezintă activitatea principală a EUBEC. Uh, avem și recomandările de, de la Curtea de Conturi. La sfârșitul anului 2014, grupul a discutat aceste recomandări și, de asemenea, tot ce ține de finanțarea mixtă. Raportul conține dezbaterile tehnice pentru mobilizarea resurselor din sectorul privat, combaterea eh, schimbărilor eh, climatice și finanțarea pentru dezvoltare. Concluzia principală este că această platformă de finanțare mixtă a sprijinit cu adevărat politicile externe ale Uniunii Europene. Constatăm că uh, guvernanța este sprijinită prin uh, această platformă de finanțare mixtă. Uh, majoritatea recomandărilor din Curtea de Conturi, uh, de la Curtea de Corturi uh, subliniază faptul că uh, platforma a avut o contribuție pozitivă, iar în ceea ce privește activitatea viitoare, raportul subliniază faptul că vor continua grupuri și după decembrie 2015, deci după sfârșitul perioadei de raportare acoperită de raportul actual și Probabil că știți că uh, prioritățile uh, pentru 2016 au uh, reprezentat criza migratorie. Colegul meu se va referi la această criză mai târziu, dar menținem și accentul pe finanțarea privată. Iar în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice, avem mai multe acțiuni planificate. Aș dori să vă întreb dacă aveți, să vă rog să puneți întrebări în legătură cu raportul pe care l-am prezentat din 2015, înainte să continuăm cu prezentarea colegului. Mulțumesc, doamna Gatia Zabal. Aveți întrebări cu privire la perioada iulie 2014-decembrie 2015? colegul va primi cuvântul. Thank you <coughs> very much, Mr. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îmi cer scuze în numele directorului care ar fi trebuit să participe la această reuniune, dar a trebuit să participe la alte uh, reuniuni legate de pregătirea uh, finanțării pentru planul de acțiune externă. Sper că înțelegeți că se lucrează sub presiuni mari în aceste zile. Tocmai de aceea o să încerc să am o prezentare foarte prudentă, să vă prezint liniile generale discutate, după care vor urma o serie de decizii, regulamente ale Comisiei care vor urma procedura normală de comitologie și de uh, examinare de către Parlamentul European. În mod specific, aș dori să vă atrag atenția că în contextul acestei platforme a avut loc o întâlnire joia trecută, ocazie cu care statele membre, instituțiile financiare, mai multe direcții generale relevante uh, și Parlamentul European uh, este invitat și după cum a fost invitat și după cum a explicat colegul meu Tim, am uh, prezentat liniile generale ale acestui plan de investiții. După cum știți, acest plan de investiții face parte din noul uh, acord de parteneriat cu țările terțe și din uh, agenda europeană pentru migrație este unul din pilonii acestei agende și iar principalul scop al uh, planului de investiții extern gravitează în jurul acelorași elemente importante și pentru Fondul European de Investiții Strategice. Deci gravitează în jurul acelorași tipuri de piloni. Se axează pe combaterea cauzelor migrației. Principalul obiectiv al unui asemenea plan de investiție este de a promova creșterea economică și de a se concentra asupra tipurilor de proiecte care au potențialul cel mai mare de a produce locuri de muncă și creștere economică în statele ori care sunt uh, la, care stau la originea migrației. După cum am afirmat deja, acest plan de investiții are trei piloni, la fel cum are și Fondul European de Investiții Strategice. Primul dintre aceștia se întemeiază pe experiența acumulată în ultimii ani legată de diferitele posibilități de finanțare mixtă. Se bazează pe recurgerea la instrumente financiare, respectându-se o filozofie de finanțare mixtă, ceea ce ne va permite să um, să ne angajăm în state unde dezvoltarea sectorului privat întâmpină dificultăți. Acest prim pilon care acest prim pilon va fi sprijinit de doi alți piloni. Pe de o parte, asistența tehnică, care va fi furnizată instituțiilor uh, financiare, în special instituțiilor financiare locale, dar și statelor uh, implicate în acest program, pentru a le permite să poată pregăti proiecte care să se deruleze în acest cadru, în acest program. În al, pe de altă parte, tot în urma experienței acumulate de Comisia Europeană, am ajuns la concluzia că trebuie să avem un pilon prin care să încercăm să promovăm un mai bun mediu de afaceri în uh, statele partener. Principalul obiectiv în acest moment pentru acest program este de a oferi un pachet financiar integrat care să permită investiții financiare în Africa și în zona vecină. După cum am afirmat la începutul intervenției mele, cel mai important este de a realinia facilitățile de finanțare mixtă, facilitatea de finanțare în Africa și instrumentele financiare din politica de vecinătate pentru a răspunde cauzelor migrației. Acest lucru nu înseamnă că dacă, de exemplu, un stat membru sau mai multe state, state membre, cum au cerut la ultima, ultima întâlnire de marți, ne schimbăm cu totul abordarea din trecut. sectoarele uh, finan- uh, sprijinite până acum, energie, transport și așa mai departe, se vor bucura în continuare de sprijin prin acest uh, program. Însă accentul de acum înainte va fi pus pe încercarea de a, de a promova oportunități în sectorul privat, din, din sectorul privat din aceste state, astfel încât să fie create mai multe locuri de muncă. În trecut, unor asemenea obiective nu s-a alocat mai mult de 9-10% din, uh, din uh, proiectele finanțate. Deci principalul uh, obiectiv este de a transforma aceste facilități de finanțare în adevărate platforme care, pe de o parte, să financeze investiții respectându-se aceleași proceduri și aceleași norme existente în vechile facilități de finanțare mixtă și, în același timp, să profităm de garanția pentru Fondul de Garantare a Dezvoltării Durabile, care să permită instituțiilor să se implice mai mult în sectorul privat. Gestionarea unei asemenea inițiative va necesita, desigur, un anumit grad de coerență. Activitățile din Africa și din vecinătatea Uniunii Europene vor trebui să fie, vor trebui să fie mai bine uh, sistematizată, organizată și vom dispune de aceleași structuri ca și cele din trecut. Un uh, comitet strategic care va guverna și va da orientarea generală a programului uh, întreg, după care vor exista comitete regionale care vor aproba uh, proiectele de finanțare discutate în platforma de investiții. M-aș opri aici. Aș dori doar să mai fac o referință retroactivă, poate o sumă care va fi interesantă pentru comisia dumneavoastră. Sumele disponibile în acest moment au fost publicate de comisie și anume 3,1 miliarde de euro până în anul 2020. Acestea sunt cifrele care au fost publicate în comunicația privind, comunicarea privind uh, migrația. 2 miliarde provin de la Fondul European pentru Dezvoltare, 400 uh, milioane de euro din rezerva existentă și aproape un miliard de euro de la uh, instrumentul uh, pentru politica de vecinătate europeană și 160 de milioane de euro care vor proveni de la instrumentul panafrican. Speranța noastră este ca în urma efectului de pârghie să ajungem la o sumă de, de 31 de miliarde de euro. Plecăm de la un efect de multiplicare de 10 la 1. Avem, această estimare este una precaută și cerem statelor membre să suplimenteze aceste fonduri, ceea ce ar însemna o mărire a efectului de multiplicare a, prevăzut pentru fondurile care sunt puse la dispoziție de Comisia Europeană și cred că mă pot opri aici. Mulțumesc, domnule, mulțumesc pentru descrierea acestui mecanism. Vedem cum funcționează această pârghie în speranța că statelor membre vor da curs dorinței exprimate și că poate am putea obține o lectură mai lesne a bugetului european. Doamna Gardia Zapal, dacă doriți să trageți concluziile. Aș dori să pun o întrebare, dacă se poate, vă rog. Informațion. Eh, Aș dori să mulțumesc în primul rând pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. La sfârșitul intervenției dumneavoastră ați menționat cifra pe care ar putea să fie interesantă pentru Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, pentru că aceste cifre sunt relevante privind uh, din punctul de vedere a surselor acestor uh, sume și ați precizat de asemenea că și statele membre ar putea contribui Uh, suplimentari. Este vorba de contribuții voluntare, este prevăzută o sumă minimă pentru a contribui sau se va întâmpla așa cum s-a întâmplat cu fondul euro, cu FACE, unde de fapt uh, contribuțiile nu prea au fost vărsate, contribuțiile suplimentare. Și aș avea și o altă întrebare la care nu știu dacă veți putea să răspundeți, nu știu dacă dispuneți de informațiile necesare pentru a putea răspunde. Cine va gestiona uh, acest uh, fond va fi gestionat de Banca Europeană de Investiții, se va crea o uh, altă organizație, Comisia Europeană, va gestiona acest fond Trebuie să ne asigurăm că Parlamentul nu pierde din nou prerogativă. Doriți să răspundeți la întrebarea doamnei Gatia Zapal, vă rog? Mulțumesc. Uh, Eh, en principio, las contribuciones que, que se piden. En principio, contribuțiile suplimentare din partea statelor membre vor fi voluntare, nu există niciun fel de obligație oficială, cel puțin nu există până acum. În momentul în care platforma s-a reunit uh, joi, unele state membre și-au manifestat interesul de a contribui cu fonduri suplimentare, însă nu s-a făcut niciun angajament uh, obligatoriu. Um, este un subiect delicat, însă sunt convins că pe măsură ce programul se, des, se va desfășura și rezultatele uh, vor deveni vizibile, dorința statelor membre de a participa va crește. Din punctul de vedere al gestionării, conducerii acestui fond, până acum nu a fost luată o decizie. Fondurile, fondurile despre care discutăm sunt fonduri uh, deja existente și, vom, și Comisia Europeană, drept urmare, va încerca să le gestioneze în mod evident și Banca Europeană de Investiții va trebui să își asume un rol important în acest program. BEI reprezintă 30% din uh, facilitatea de investiție, ca atare va, îi va reveni un rol important din punctul de vedere al utilizării garanțiilor și a expertizei. De asemenea, Banca Europeană de Investiție uh, are un rol important. Vreau să vă asigur, domnule președinte, Parlamentul va fi informat în timp util în legătură cu uh, întregul proces. Bien, nous allons en rester là. Ne oprim aici. cu acest raport atât de important. Vedem care este linia generală. În orice caz, vă propun să trecem acum la Fondul European de Ajustare la Globalizare. Îi dau cuvântul domnului Sarvama, care urmează să ne explice cum compania Microsoft poate recupera ceva bănuți. Da, într-adevăr, avem în fața noastră o altă cerere de mobilizare a Fondului European de Ajustare la Globalizare. De această dată este vorba de un caz destul de important care afectează 1451 de potențial uh, beneficiari din 2000 uh, de muncitori care și-au pierdut locul de muncă în Finlanda. Este un caz tipic al de globalizare, vă aduceți aminte că Nokia să nu-și mai desfășoară activitatea. Primul deceniu al acestui mileniu a fost stăpânit de Nokia, după care a intervenit uh, sistemele de operare Android și iOS din, de la Apple și Nokia a început să concedieze mulți oameni. Cererea respectă toate criteriile stabilită pentru asemenea cereri și bugetul total pentru această uh, măsură este de 8,94 milioane de euro și contribuția Fondului European de Ajustare la Globalizare este de 60%, ceea ce reprezintă 4,365 de milioane de euro. Este vorba de uh, muncitori cu calificări diferite, în acest caz este vorba de muncitori uh, înalt calificați, însă aceste calificări nu le sunt uh, atât de utile acum. Nu este vorba doar de uh, compania Microsoft, dar și de opt uh, companii care furnizau diferite produse uh, companiei Microsoft. Aș dori să fac câteva precizări. În primul rând, statul membru ar trebui să aloce suficiente fonduri pentru a controla ce se întâmplă apoi cu fondurile europene. În multe cazuri, acest lucru nu s-a materializat atât de bine în cazurile anterioare cu care ne-am ocupat din partea acestui stat membru și în acest caz, în mod special, există garanția că vor exista fondurile necesare pentru a finanța măsurile de control. Și aș dori să mai atrag atenția asupra unui uh, aspect. Uh, serviciile uh, de comunicare personală cu muncitorii, cu muncitorii concediați au dovedit, au dovedit a fi foarte eficiente. În rest, nu, nu mai am nimic de adăugat în mod special, nu dispun de calendarul pentru uh, acest dosar, dar poate președintele dispune de aceste informații. Le raporteur. Mulțumim, domnule raportor. În legătură cu termenul de depunere a amendamentelor el este 15 septembrie, ora 12. Comisia pentru ocupare va lua poziție în 26 septembrie, va vota, iar Comisia de Bugete va vota în 26 sau 29 septembrie. Dorește cineva să ia cuvântul în raportul Sarvama? Dacă doriți să transmiteți o opinie sau o sugestie, văd că nu dorește nimeni să intervină. Deci ne oprim aici. Raportul următor a fost amânat. E vorba de raportul domnului Esteban González Pons cu privire la firma Ericsson, Fondul European de Ajustare la Globalizare. Voturile sunt prevăzute la 15.50. 50. Vă dați seama cât de punctual suntem. Deci putem trece imediat la vot. vă propun să facem o verificare electronică. În primul rând facem o, o încercare ca să vedem dacă sistemul funcționează cum trebuie. Deschidem votul electronic. Cineva nu a votat, deși a introdus cartela în mașină. S-a închis votul cu privire la raportul Cristoforu, Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? A fost respins. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, E respins. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19, 20 se corectează președintele. 20, cine e pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 22 de voturi pentru, 12 împotrivă. Amendamentul 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul la 21. S-a închis votul. Se respinge. Par 16 voix contre 16. 16 la 16. Amendamentul 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. Amendamentul 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. 24 pentru împotrivă. Verificăm. Amendamentul 24 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 18 voturi pentru, 13 împotrivă. Amendamentul 25. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost respins, dar prefer să verificăm. 25-ul. S-a deschis votul. S-a închis votul, a fost respins. 17 voturi împotrivă, 13 pentru. 26. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. E respins. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 7 pentru, împotrivă. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 18 pentru, 16 împotrivă. 8 acum pentru, împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 8. S-a închis votul. A fost respins. 21 la voturi împotrivă, 13 pentru. 9 pentru, împotrivă, Abțineri e respins. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri e respins. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și votăm acum textul astfel modificat. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 37 de voturi pentru, un vot împotriva. Felicitări raportorului. Votăm acum raportul domnului Ali, instrumentele de reducere a volatilității prețurilor pe piețele agricole. Avem un amendament, amendamentul 25, care a fost retras, care apare pe prima pagină, înainte de compromisul 3. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri verificăm. S-a deschis votul. Scrutin clos amendement est repoussé par 22 voix contre 15. Compromis numéro 1. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Verificare. Vot cu apel nominal. Am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă cu 19 la 17. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Respins. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Alinia Amendamentul, uh, nu, amendamentul 23 este acoperit de compromisul 1. Ajungem la compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Votul este important, deci vreau să verificăm. Am deschis votul. Uh, votul s-a închis. Compromisul este adoptat cu 25 la 12, compromisul 3. Acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru. Împotrivă. Cred că trece, însă vom verifica cu apel nominal. Am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă amendamentul 34 pentru împotriva abțineri se adoptă. 35 pentru, împotriva abțineri, cred că este adoptat, dar vom verifica la 35. Am deschis votul. și se adoptă cu 26 la 9. Vă rog să ridicați mâna ca să câștigăm și timp cu această ocazie. La 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru compromisul 4? Împotrivă, abțineri, compromisul 4 se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44, spune președintele, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, potriva, abțineri, respins. 46 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 47 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotriva, abțineri, respins. 49 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la amendamentul 1, am deschis votul. Votul s-a închis și este respins la limită de un vot. Deci am avut votul la amendamentul 1, acum votăm amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5 pentru, împotriva, abțineri, respins. 6 pentru, împotriva, abțineri, respins. 7 pentru, împotriva, abțineri, respins. 8 pentru, împotriva, abțineri, respins. 9 pentru, împotriva, abțineri, abțineri, se adoptă 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 11 pentru, împotriva, abțineri, respins 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă. Vom verifica. Votul este deschis la amendamentul 15. Votul s-a închis. Se adoptă 19 la 18. 16 acum pentru, împotrivă, Nu se știe. Verificăm. Vot cu apel nominal. Am deschis votul. Votul s-a închis. Amendamentul 16 se adoptă 24 la 13. Amendamentul 17 acum pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă, dar mai bine verificăm. Deschidem votul cu apel nominal. Votul s-a închis. Se adoptă 20 la 18. Votăm textul astfel modificat cu vot cu apel nominal. Am deschis votul. Votul s-a închis. se adoptă. 31 la 5 și două abțineri. Domnul Ali, felicitări. Domnul raportor. Domnul raportor. Nous en venons. Acum. Ne vom ocupa de rubrica 3, bugetul 2016. Domnul Fernandez ne-a făcut câteva propuneri de dimineață. E vorba de niște transferuri? Nu. Nu ar fi transferuri? Nu, mergem la celelalte secțiuni. În primul rând, tot ce se poate discuta uh, într-o sesiune normală și nu în camera. Domnule Depre, domnule președinte, aș vrea să intervin ca să verificăm că, într-adevăr, vom uh, discuta bugetul rectificativ numărul 3 în camera, da? ca să fiu sigur de asta și încă ceva. Aveam observație la 4, dar nu este totul în regulă. Domnul președinte, 27 ține de securitate, deci se discută cu ușile închise, în camera. Și articolul 25, da, poate fi adoptat și fără vot. Nicio problemă? Nicio problemă, nicio întrebare de pus, deci poate fi considerat uh, adoptat uh, autoritatea de protecție a datelor personale, cerere de transfer, aprobată, fără probleme, foarte bine. Înainte de a trece la partea în camera a ședinței noastre, doamna Holmeier, clădirile. Cat, cat. Stimate doamnă președinte, voi fi foarte succintă. Serviciul European de Acțiune Externă ne-a trimis un dosar pe care a trebuit să-l modifice foarte mult uh, în ultimele zile, pentru că s-au făcut uh, calculă greșită cu 3 milioane și din acest motiv eu cred că trebuie să verificăm puțin această cifră și Consiliul a cerut mai multe informații, cifrele, datele nu sunt clare și din acest, din acest motiv aș cere repornirea întregii proceduri. Eu am primit doar ieri uh, Uh, noile cifre. Raportorii din umbră abia astăzi și mi s-ar părea, mi s-ar părea corect ca și ei să aibă șansa de a citi în liniște aceste cifre, deci aș propune să discutăm acest punct la următoarea reuniune. Le mercredi 14 septembre. Până amânăm acest punct atunci. Am înțeles. Vom discuta la Strasburg. Nu, nu o amânare, ci o nouă procedură, pentru că ieri am primit un nou dosar. Foarte bine și pe 14 septembrie vom avea ocazia să vedem ce propunere ne face Comisia în legătură cu revizuirea la jumătatea parcursului. Așa spune uh, Comisia că se numește textul. Mai sunt alte întrebări? Nu. Se pare că nu. Acum trecem la partea în camera a ședinței noastre și îi invit pe cei care nu pot să rămână la această parte cu ușile închise să aibă amabilitatea să părăsească sala.